Ok, friends. Uh... Dragi colegi, vă rog să vă pregătiți pentru voturi. Vă rog să verificați dacă aveți cartela de vot. Vă rog de asemenea să introduceți cartela de vot în consolă. Ne pregătim, începem încep, încet, încet să începem votul. Trecem la vot acum. Votăm declașarea, detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Raportori sunt domnul Morin Chartier, eh, doamna Morin Chartier și, domnul, eh, și doamna Agnes eh, Iongherius. Compromisul E va fi votat prin apel nominal. dacă 11 colegi E vorba de compromisul de la pagina 51. Dacă avem 11 voturi pentru, dar nu am ajuns ca acolo, începem cu compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 257 e caduc. Trecem la 258 împreună cu IMCO 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Verificăm amendamentul 200 58, spune președinta cu IMCO 25. Avem două voturi în plus de la PP. Un vot acum în plus. S-a rezolvat. Închidem votul acum. S-a închis votul. Respins 34 de voturi împotrivă un rezultat foarte tranșant. Trecem la 259 a fost retras. 260 caduc. Votăm amendamentul 260. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 262 e caduc. Uh, I'm not used to this voting list yet. I... Nu m-am obișnuit cu lista de voturi. Vom avea probleme în primul sfert de oră. 262 cine pentru, împotrivă, abține să respinge. Amendamentul 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul Compromisul F se corectează președinta pentru, împotrivă, abțineri. Uh, can we take compromise F once again? Încă o dată compromisul F. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. ...275 împreună cu 343 pentru împotrivă abțineri respinse. Jurii 29 pentru împotrivă abțineri Verificăm. Iu, jurii 29, s-a deschis votul. The vote is now... EPP is one too many. Un vot, vot în plus de la PP s-a rezolvat. S-a închis votul. Se respinge. 276, 277, 280, 278 și paginile următoare până la pagina 12, spune președinte. Toate îți devin caduce. Also page, yes. Amendment 311 on 311 acum la pagina 12. S-a deschis votul. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Page 17 Următorul vot, pagina 17, amendamentul 349. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 351 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la pagina 38. Compromisul On page 38, those in favor. Pagina 38, compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Next page is 49. Următoarea pagină, pagina 49. Compromisul A, pagina 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. This is compromise. roll call. 51. 51. Compromise E, roll call vote. Okay. 11 members must raise to make it We have, uh, the next vote on... Următorul vot se află la pagina 51, compromisul E. Vot prin apel nominal. A fost făcut o solicitare în acest sens. Cine este pentru? Pentru un vot prin apel nominal. Page 51, compromise E. Page 51, compromise E. Yes, in favor.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 Pagina 52, amendamentul 490. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Pagina 54, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 500, pagina 55. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Jurii 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Pagina 57, compromisul uh, I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 58, compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. No, oh, page 6. 59, Pagina 59, amendamentul 520 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pagina 60, un amendament oral. Are, are cineva obiecții? Nu votăm acest amendament oral atunci. Trecem la compromisul J, la pagina 60, tot la pagina 60 suntem. Cine este pentru compromisul J? Se adoptă. Cine împotrivă? Împotriva compromisului J? Abțineri? Se adoptă. Verificăm compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30 de voturi pentru. Trecem la pagina 61, amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 37 pentru, pentru amendamentul 37, împotriva abțineri, e respins. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, acum, la pagina 64, cine e pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Continuăm cu pagina 65, compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina 66, jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 e caduc. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 68, amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, e respins și putem trece la compromisul P. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 70, compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, la pagina 72, IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 102 împreună cu 103 a fost retras 103, deci votăm doar 102. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Respins. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. pagina 76. Pagina 77, compromisul T, următorul vot, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X, la pagina 78, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. la 79 compromisul K pentru compromisul K la pagina 79. Amendment 143 is withdrawn. Compromise K, those in... K pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Pagina 83, compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 85, compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul V. S-a deschis votul la compromisul V. S-a închis votul. Se adoptă. 38 de voturi pentru. Trecem la pagina 88, IMCO 20 și amendamentul 200 împreună. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Respinse? La pagina următoare, amendamentul 203, cine e pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul W, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 93, compromisul Z, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 225, 224, spune președinta? Nu, e caduc. Amendamentul 225, cine e pentru? Împotrivă, abțineri? Respins? Verificăm amendamentul 225. S-a deschis votul. S-a închis votul. respins cu un vot la limită. Compromisul AA pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotrivă abțineri se adoptă. Pagina 97, amendamentul 244 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 244. The vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 35 de voturi pentru. Amendamentul 246, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Și reîncepem 246 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 247, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 253 a fost retras, ceea ce înseamnă că mergem mai departe la votul final. Raportul, proiectul de raport astfel amendat e vot cu apel nominal și s-a închis votul. A votat toată lumea, vă rog? S-a închis și se adoptă cu 32 de voturi pentru. 8 voturi împotrivă și 13 abțineri. Acum trebuie să votăm pe mandatul de intrare în negocieri. Trebuie să fie minim 28 de voturi pentru mandat și acum s-a deschis votul pe mandat. și s-a închis. Și un mandat foarte puternic cu 44 de voturi pentru și 8, abțin, 8 persoane împotrivă, nicio abținere. We have a... Shall we start with the minority? Madame la Présidente, Doamnă președinte, îmi pare rău, fiți amabil. Doamna Chartier o să aibă cuvântul imediat, dar doamna de la Baiova dorește să facă o declarație minoritară. Asta e ce doriți? Domnul Martin, doriți să faceți o declarație? Vă rog, un minut. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, vrem să vă spunem că grupul Europa în Națiunilor și Libertăților s-a desolidarizat cu activitatea, activitatea pe care a depus-o la acest raport împreună cu colegii. Recunoaștem uh, eforturile care s-au făcut în ceea ce privește o strictețe mai mare a legislației, dar considerăm că textul acesta nu merge destul de departe și deci nu putem să îl uh, cauționăm. Mulțumesc! Labajova, Doamna Dlabaiova nu dorea să luați cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte, nu știam că trebuia să spun uh, acest lucru verbal, credeam că trebuie să fac o declarație în scris. Eu am votat pentru mine, nu în numele grupului și deci uh, o să cerusem o declarație în scris. Deci nu mi se pare că s-a găsit o echilibru între protecția lucrătorilor și restul uh, schimbărilor care s-au făcut și de aceea eu nu consider că este un lucru pozitiv. Uh, Atunci, coraportarul toare are cuvântul. Doamna Morașartie, vă rog un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc pentru că ați prezidat foarte bine această sesiune de vot, dar uh, mă gândesc la Thomas Handel, la președintele comisiei uh, noastre. Cred că, având în vedere importanța acestui text pentru Europa socială, a, a acestei noi directive, având în vedere de deci, ce, cu ce, ce a făcut Comisia pentru Ocupare în activitățile Parlamentului pentru a obține o Europa mai apropiată de cetățeni, cred că el ar, a avut dreptate cu tot ce a făcut și mă gândesc la el astăzi. Vreau să-i mulțumesc tuturor și a lui Anies Iungherus cu care am, vorbit, am lucrat foarte mult împreună pe text Vreau să mulțumesc foarte mult secretariatului Comisiei, consilierilor politici, asistenților. Nici nu mai pot să mai spun cine a făcut ce în această echipă de muncă care a lucrat atât de mult și mă voi gândi și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că a însemnat 18 luni de muncă pentru ei raportul acesta pentru ca să poată să facă un pas înainte pentru Europa Socială, pentru a încerca să obțină un echilibru pentru toți salariații în Europa și un echilibru pentru întreprinderi. Sunt foarte mândră, foarte recunoscătoare pentru munca pe care au depus-o în cadrul uh, Comisiei EMPL. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte să pierd vocea complet, aș dori să mai spun că două femei puternice au reușit acest lucru. E fantastic! Next meeting in the... Următoarea reuniune va avea loc pe 19 octombrie între ora 9 și 12.30 aici la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru participare!